24 de ore obiecții din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de membri. Textele le puteți regăsi pe Seance en direct și titlurile vor fi publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Domnul Alexander Mirski a prezentat o solicitare de apărare a imunității sale. Conform articolului 7 alineatul 1, această solicitare este